und zusätzliche erscheinen werden. Ah, bună ziua, sperăm că vor mai apărea și alți colegi. Mă bucur că Jean Asselborn, ministrul de externe al Luxemburgului, se află în mijlocul nostru astăzi, care reprezintă și președinția Consiliului și ne va prezenta câteva aspecte cu privire la prioritățile vis-a-vis -vis de extindere. Vroiam însă să vă mai informez că în ultimele zile a fost la Kiev, Tifilis și Moscova și de aceea aș ruga ca pe lângă tema uh, programată să ne spună câteva lucruri și în această privință, pentru că oricum este programată și o vizită a comisiei noastre în această zonă și din punct de vedere al politicii externe s-au mai întâmplat câteva lucruri. S-au uh, întâmplat lucruri în Libia, de asemenea și există un acord în ceea ce privește procedura pentru alegeri din Macedonia și de asemenea și chestiunea Iranului reprezintă un highlight al acestei săptămâni, deci nu există doar vești proaste. Și acest lucru merită constatat. Acum, dacă Grecia este o veste bună sau o veste proastă, ține de uh, raționamentul fiecăruia. Datorită faptului că domnul Anselborn trebuie să plece la 4 și 5, pentru că trebuie să reprezinte pe înalta reprezentantă într-o misiune, v-aș ruga să fiți cât se poate de succinți în intervențiile dumneavoastră. Mă bucur și de asemenea sper că vom avea și ocazia să ne reîntâlnim de mai multe ori cu domnul Hasselborn uh, pe parcursul președinției și de asemenea și ca reprezentant al înaltei uh, reprezentante, dacă dânsa nu va putea fi prezentă. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Elmar. Am să încep în germană, vis-a-vis -vis de întrebările pe care mi le-ai adresat, care vizează Moscova, Kiev și Tbilisi. Pentru a începe pe într-o notă pozitivă, știm că summitul de la Riga a fost un Summit, unde au apărut și anumite frustrări în anumite țări din parteneriatul estic, dar și în anumite țări din Uniunea Europeană. Trebuie însă să știm că acest acord de asociere se implementează în trei țări, în Moldova, Georgia și evident și în Ucraina. Împreună cu Comisia vom încerca, am început deja, ca pe, pentru aceste trei țări care implementează acordul de asociere să organizăm o reuniune în cursul președinției noastre pentru a vedea care este stadiul implementării acestui acord. Este și o întrebare care mi-a fost adresată de către partea uh, georgiană. Însă, tema principală, dacă îmi permiteți să o schițez succint, Moscova, Kiev, Tbilisi. Toate evenimentele din Ucraina sunt de mare importanță aici. Dați-mi voie să încerc să explic în puține cuvinte care este senzația mea. Senzația mea este că interpretarea acordului de la Minsk este percepută complet diferit la Moscova față de țările din Europa și evident și în Ucraina. În timp ce la Moscova aliniatele 2, 3, 17, 18 și 23 sunt importante, deci detaliile, noi întrevedem în acordul de la Minsk posibilitatea ca din punct de vedere militar să se ajungă la uh, o încetare a focului. O bună bază de la care să putem uh, pleca. Este însă o părere care nu este împărtășită în momentul de față la Moscova. În al doilea rând, președintele Poroșenco, despre președintele Poroșenco și Kiev, uh, iată și două vești bune. Și cu puțin noroc, dar și cu câteva eforturi, se va putea ajunge la o primă lectură a Constituției și cu câteva modificări în ceea ce privește autonomia. Și să sperăm că toate vor trece în cursul unei prime lecturi. Există speranța ca legea electorală actuală să poată fi modificată în toamnă. Ar fi două aspecte importante care necesită și susținerea noastră. Ce ne-a surprins în toate discuțiile noastre de la Kiev este lupta împotriva corupției. Corupția este foarte prezentă în această țară. Președintele Poroșenco știe acest lucru. La fel știe ce trebuie făcut, așa cum uh, știe și reprezentantul um, SAE <clears throat> din această țară, și anume că trebuie sfărămate anumite oligopoluri pentru a nu mai avea atâta putere, dar și că poliția și justiția trebuie să acționeze pentru a înfrâna corupția, dar sunt convins că și în Ucraina trebuie să apară o nouă motivare pentru ca perspectivele economice și sociale să recapete contur. Este dificil în momentul de față. Știm că este o țară unde e război, destabilizare, unde nu știe nimeni cum va arăta viitorul și de aceea este extrem de important ca acest concept de la Minsk să rămână în picioare și să facem presiuni acolo unde va fi posibil pentru ca și la Moscova <clears throat> lucrurile să fie privite dintr-o altă perspectivă. Sancțiunile au fost uh, prelungite până în ianuarie 2016 și, în opinia mea, nu se va schimba nimic în această privință dacă nu se va ajunge la o reevaluare a, a conceptului de la Minsk, ceea ce nu cred. Iată câteva impresii pe care am dorit să vi le împărtășesc aici în Parlamentul European. La Tbilisi totuși m-a surprins în mod pozitiv modul în care sau eforturile care se fac pentru punerea în aplicare a acestui acord de asociere. Și este extrem de important să susținem Kievul. M-am deplasat și la granița cu Osetia de Sud. Și acolo revedem acele imagini triste care odinioară existau și în Europa, garduri de schi, sârmă ghimpată de o parte și de alta poliție și uneori granița traversează uh, satele care despart astfel oamenii. De aceea, Uniunea Europeană nu trebuie să piardă din vedere acest conflict. Uh, și acum voi vorbi în franceză și am să mă centrez uh, pe trei țări. Muntenegru, Serbia și Turcia, țări candidate cu care s-au deschis în mod formal negocierile și uh, care sunt uh, sub lupa președinției noastre. Luxemburgul este cunoscut pentru deschiderea sa față de ceilalți. Țările candidat vor fi invitate la șapte întâlniri informale sub președinția noastră, deci am făcut eforturi suplimentare față de ceea ce s-a întâmplat în uh, trecutul recent. Aceasta ar trebui să permită acestor țări candidat să uh, își uh, îmbunătățească uh, conținutul pe care îl oferă Consiliului JAI, de exemplu, în iulie, celui de mediu, 21-22 iulie, Ministrii de Afaceri Europene, 22-23 iulie, septembrie și în noiembrie politica teritorială și întâlnirea cu director general din Europa în aceeași lună. Turcia și Muntenegru cu care am deschis deja capitole de negociere sunt așteptate și la întâlnirea EPSCO uh, de mâine și poimine la Luxemburg. Va avea loc și o ședință specifică a JAI cu parlamentele occidentale pe 7-8 decembrie la Sarajevo. Cel de-al doilea semestru al anului va fi și el uh, plin de întâlniri cu țările candidați la nivel multilateral, de exemplu întâlnirea ministerială a adunării generale ONU, în uh, jumătatea lunii septembrie, întâlnirea ministerială 2-3 decembrie în Belgrad și 3-4 decembrie conferința COP21 de la Paris și, de asemenea, în uh, decembrie întâlnirea de la Nairobi 15-21 decembrie. Deci toate acestea sunt ocazii pentru a ne întâlni și a ne coordona punctele de vedere la nivel internațional. Luxemburgul își ține promisiunea și poate n-ar fi trebuit să încep cu această declarație, declarația pe care am făcut-o la summitul de la Salonic în 2003, când am spus că viitorul uh, acestor țări din Balcani este în sânul UE și în actualul context geopolitic uh, ambele părți trebuie să lucreze din greu pentru a face progrese, pentru că Trebuie să se facă progrese serioase pe drumul european pe care aceste țări l-au ales pentru a fi pregătite la momentul potrivit. Și dacă evaluăm uh, fiecare candidat după propriile merite, acest proces de aderare va continua să promoveze reformele esențiale pentru a crește stabilitatea, prosperitatea și pacea pe continentul nostru. Președinția luxemburgheză va face toate eforturile necesare pentru a avansa în acest proces și pentru ca cele 28 de state membre să fie întotdeauna alături de noi. Există și pachetul de extindere care va fi adoptat uh, pe 14 octombrie. Este vorba de un pachet uh, reformat, mai vizibil, mai transparent, în care accentul se va pune pe statul de drept, guvernanță economică și reforma administrației publice. Președinția salută această nouă metodologie care uh, poate fi uh, îmbunătățită în anii următori prin acest pachet de extindere care ne va ajuta să adoptăm concluziile pe tema extinderii la uh, Consiliul de Afaceri Generale pe 15 decembrie. Știu foarte bine cât de important este dialogul interparlamentar pentru a avea niște relații puternice cu partenerii noștri. De aceea, președinția va face eforturi pentru a participa la Comitetul Parlamentar Comun între Parlamentul European și Serbia pe 7-8 octombrie, cu Turcia 25-26 și Muntenegru 25-26 noiembrie de asemenea. Acum vom analiza fiecare țară în parte. În ceea ce privește Muntenegru, respectarea drepturilor fundamentale și statul de drept se află în centrul proiectului european. Luxemburgul susține noua abordare, întărind capitolele referitoare la justiție și drepturile fundamentale, capitolul 23, și chestiune de justiție, libertate și securitate, capitolul 24, care se aplică pentru prima oară cu această țară. Luxemburgul salută progresele făcute de către postgorița până acum și va analiza cu atenție raportul comisiei uh, care va fi publicat în octombrie. Această dinamică trebuie înscrisă în cadrul planului de acțiune care trebuie implementat. Luxemburgul este satisfăcut de faptul că s-au deschis patru noi capitole de negociere în cadrul ultimei președinții, ceea ce ne face să ajungem la 20 de capitole negociate și sperăm ca aceste patru capitole să fie închise până la sfârșitul anului 2015. Suntem dispuși să facilităm discuțiile cu Consiliul, bineînțeles respectând principiul unanimității, dar aceasta va depinde, bineînțeles, în principal de progresele făcute de Muntenegru, în special în domeniile cheie pentru statul de drept. Aș vrea să profit de asemenea de ocazie pentru a saluta rata de aliniere a Muntenegrului față de pozițiile PESC. Muntenegru este un exemplu în acest sens și este de salutat. Serbia, acum. Președinția noastră este convinsă că ar fi bine pentru procesul democratic din Serbia să se deschidă cele două capitole asupra statului de drept și chestiunea justiției, libertății, securității, deci 23 și 24, atunci când condițiile prealabile vor fi îndeplinite. Vom continua cu dialogul, uh, vom analiza dialogul între Belgrad și Priștina și sperăm să uh, ajungem la deschiderea capitolului 35. Președinția speră să deschidă și alte capitole de negociere rapid, indiferent că se va întâmpla sub președinția noastră sau sub următoarele președinții. Vom duce toate discuțiile necesare la nivelul Consiliului, respectând principiul unanimității, în special la capitolul 32, control financiar, care știm că va fi foarte rapid uh, gata pentru a fi deschis din punct de vedere tehnic. Însă succesele noastre nu pot fi măsurate după numărul de capitole care sunt deschise spre negociere. Uniunea Europeană poate considera că anul 2015 va fi încurunată de succes doar dacă Serbia se apropie și mai mult de standardele și criteriile Uniunii. Dacă cetățenii sârbi au într-adevăr uh, speranța apropierii. Dacă se normalizează în continuare relațiile între Serbia și Kosovo și dacă cooperarea regională în Balcan se intensifică, bineînțeles, în interesul prosperității și păcii. Consiliul de stabilizare și de asociere între UE și Serbia este prevăzut pentru sfârșitul anului 2015 și cu acea ocazie probabil că se va analiza uh, felul în care s-au făcut progrese. Data va fi confirmată ulterior. În urma alegerilor de pe 7 iunie în Turcia, așteptăm acum să se aleagă un nou guvern turc, lucru care se va întâmpla în următoarele 45 de zile, pentru a putea avea dezbateri constructive și pragmatice, întărind relațiile între UE și Turcia. pentru a cunoaște și mai bine acest partener atât de important pentru noi într-o regiune care este din ce în ce mai complexă, președinția a hotărât să organizeze misiunea semestrială a grupului de lucru COELA în Turcia în luna septembrie. Procesul de aderare este vital pentru ca Turcia să se apropie de valorile și criteriile europene, și am remarcat o anumită dinamică, să-i spun așa, în procesul de aderare al Turciei, în special faptul că s-au reluat întâlnirile uh, subcomitetului după o pauză de trei ani și reluarea negocierilor în ceea ce privește capitolul 17, politică economică și monetară. Se prea poate ca condițiile necesare să se îndeplinească pentru deschiderea acestui capitol în următoarele luni. Uniunea Europeană trebuie să rămână în continuare un punct de referință pentru Turcia în ceea ce privește reformele, în special pentru statul de drept și pentru libertățile și drepturile fundamentale. Va trebui, bineînțeles, să se țină cont de acești parametri esențiali. Președinția luxemburgheză salută reluarea Uh, dezbaterilor cu Cipru pe 15 mai și salutăm dinamica pozitivă care se înregistrează între cele două părți. Acum este important ca toți actorii implicați în acest proces să facă eforturi pentru a ajunge în sfârșit la o soluție durabilă. Așteptăm ca aceasta să ofere un nou avânt negocierilor în beneficiul ambelor părți. Președinția va urmări îndeaproape lucrările Comisiei, care vor continua în cadrul dialogului pentru liberalizarea regimului vizelor și modernizarea Uniunii Vamale, însă e clar că acest proces uh, va depăși mandatul președinției noastre în timp vor exista multe alte posibilități de a face progrese în relația cu Turcia, cu Serbia și cu Muntenegru în cadrul acestui semestru, iar rezultatele uh, vor fi cu atât mai bune cu cât vom lucra mai în consens. De altfel, de luni de zile, Luxemburgul uh, a menținut o legătură strânsă cu Parlamentul European pentru a pregăti cooperarea noastră în lunile ce vin. Și sunt convins că avem nevoie de o cooperare foarte strânsă între Consiliu, Comisie și Parlament pentru ca mesajul nostru să fie transmis cu o singură voce și aceasta pe scena internațională, pentru că nu doar Consiliul, Comisia sau Parlamentul sau statele membre sunt reprezentate, ci Uniunea Europeană în ansamblul său și pot să spun că alături de echipa mea pot să mulțumesc pentru cooperarea bună, fructoasă pe care am avut-o și pe care o așteptăm și în lunile următoare. Mulțumesc, domnule președinte, dar înainte de a încheia, aș vrea să felicit doi foști colegi, domnul Cucan și domnul Weigel și domnul Hoyle. Eduard, bună! Care în noaptea dinspre 14 spre 15 iulie au reușit să deblocheze această criză din Republica, fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Cred că munca dumneavoastră este esențială. Guvernul probabil că își va prezenta demisia la sfârșitul anului. Primul ministru, de asemenea, bineînțeles, vom avea un guvern de tranziție și așteptăm alegerile care probabil vor avea loc pe 24 aprilie 2016. Este un moment foarte important și alături de prietenii mei vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru munca făcută în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Howie dorește acum să intervină. To your success with your colleagues in Felicitări dumneavoastră și colegilor dumneavoastră. Yeah, well, um, Mr. Subonity, so President Brock. Let's start. Oh, is also here. Edward, Edward Kukal, myself, Mr. Vikel is not with us, but uh, uh, whether we're really here is, is, is not. Acum, sigur, e de înțeles că unii dintre noi nu sunt încă aici pentru că discuțiile s-au întins uh, târziu în noapte. Și uh, a fost un pas foarte important, așa cum ați um, prezentat uh, și dumneavoastră situația din fosta Republica Iugoslavă, Macedonia. A fost o misiune extrem de dificilă. Pentru că nu, era o totală lipsă de încredere între părțile de acolo și a fost nevoie de o diplomație foarte activă și mm, comisarul Han ne-a invitat uh, să facem parte din uh, diplomația parlamentară alături de dânsul. Și cred că cu toată umilitatea, umilința datorată unei astfel de situații, cred că și Comisia are de câștigat uneori dacă se bazează și pe diplomația parlamentară, care poate uh, să aibă un rol de mediere. Bine că s-a ajuns la un acord în final. Însă e nevoie de continuarea atenției internaționale asupra acestei situații, pentru că am reușit să uh, întoarcem o criză care se afla oarecum la marginea prăpastiei, am discutat aceste lucruri și cu ambasadorii din Scopie și ei s-au angajat să urmărească situația în continuare, însă este nevoie de susținere politică la nivelul Consiliului, dar și în ansamblul Uniunii. Pentru cei care nu urmăresc situația din această țară îndeaproape, trebuie să vă spun că a existat un atac terorist din uh, motive etnice au murit 30 de persoane. Poate că a avut loc o luptă armată timp de peste 24 de ore. Nu vrem ca acesta să fie viitorul acestei țări sau acestei regiuni, de aceea trebuie să ne implicăm. Domnul Han vorbind cu pol- partidele politice din Scopie și cu mass media, a subliniat că trebuie să uh, facem uh, progrese în ceea ce privește Grecia pentru a nivela și drumul acestor țări către Uniunea Europeană. Și apelez la dumneavoastră, așa cum am făcut-o cu nenumărate uh, președinții înainte să încercați să faceți ceea ce puteți și dacă în acest uh, an va exista o recomandare pozitivă din partea Comisiei, aceasta să aibă și urmări și nu doar să fie luată la cunoștință. Acum, în ceea ce privește Turcia, cred că alegerile din Turcia, fie bune sau proaste, în funcție de interpretare, deschid acum o nouă Uh, o posibilitate în Turcia pentru diplomație și implicare. Sper că veți, uh, vă veți implica aici. De asemenea, și aici există probleme de natură etnică și conflicte etnice care trebuie și ele abordate atunci când se consideră oportun. De asemenea, atenția noastră trebuie să fie orientată spre Balcani din motive care țin de îngrijorarea uh, unei vis-a-vis -vis de o posibilă destabilizare. S-ar putea ca o regiune pe care am considerat-o anterior ca făcând parte din perspectiva europeană va fi destabilizată dacă nu le acordăm o perspectivă de aderare. Am văzut cu ochii mei dovezi în acest sens. Și sper că peste 3-4 ani nu vom discuta cum Uh, aceste țări s-au îndepărtat de Europa și cred că putem să intervenim acum cu mijloace diplomatice. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Welcome to Iran. Domnul Cucan, mulțumesc, domnule președinte, bine ați uh, venit domnule Asselborn. Pentru mine, domnul Asselborn este un exemplu viu de continuitate, de stabilitate și fiabilitate. Și nu o spun din politețe, îl cunosc pe domnul Asselborn și cu puțină exagerare aș spune că Uniunea Europeană are noroc acum ca Luxemburgul să fie la președinție în acest moment Experiența și profesionalism, asta ne trebuie în această perioadă dificilă pentru Uniunea Europeană și nu trebuie să o luați doar ca pe un compliment, ci ca pe o responsabilitate suplimentară. Toată lumea vă privește din această perspectivă și sper ca perspectiva dumneavoastră, președinția dumneavoastră să fie foarte utilă pentru progresul de care avem nevoie cu toții ca să ieșim din această situație. În legătură cu Macedonia, ă, două cuvinte a fost greu să se ajungă la un acord și cred că va fi la fel de greu să se pună în aplicare. Deci ă, avem ă, nevoie cu toții de concentrare. Trebuie să privim atent cu lupa cum va fi îndeplinit acest acord. Din păcate am întârziat, deci nu am ascultat introducerea dumneavoastră, dar cred că ce ați spus în legătură cu regiunea Balcanilor este foarte important și uh, mă bucur că acordați importanță extinderii viitoare a Uniunii Europene în regiunea Balcanilor Occidentali, Muntenegru, Serbia. Mm, putem privi această regiune și din perspectivă pesimistă, dar dacă suntem optimiști, totdeauna putem găsi argumente să fim optimiști. În orice caz, cred că regiunea are nevoie de decizii clare din partea noastră, trebuie să știe că noi contăm pe ei și pe extinderea viitoare. Sigur că nu trebuie să le facem niciun favor, dar după ce vor îndeplini cerințele noastre, merită recunoașterea noastră. Și nu am nicio îndoială că vă veți îndeplini rolul uh, cu brio și vă urez mult succes! Thank you, Chair. Uh, Minister, welcome. Mulțumesc, uh, spune doamna Fotica. Bine ați venit, domnule ministru. Felicitări pentru președinție. Eu aș dori să reflectez la uh, extindere. Ați uh, declarat că doriți să eliminați uh, Sentimentul negativ pe care l-am avut la începutul acestui mandat, după declarațiile că nu se va întâmpla nimic pe planul extinderii în următorii cinci ani sau acum în următorii patru ani. Atitudinea dumneavoastră față de acest subiect pare să mai îndulcească puțin pilula. Acest lucru este primul despre care vreau să vorbesc. În al doilea rând, vă rog să ne spuneți uh, ce părere aveți despre acțiunile diplomatice actuale ale Serbiei, care contribuie la um, eșecul uh, rezoluției Consiliului de Securitate privind Srebrenica. Este o problemă pe plan uh, judiciar, pe planul justiției. Mulțumesc. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Paet. Mă bucur că aveți deja a doua președinție din funcția de ministru de externe. Am două întrebări sau comentarii. În primul rând, mă refer la catastrofa teribilă de vara trecută am văzut cu toții ce s-a întâmplat cu zborul MH13, avionul malaezi, malaezian care a fost doborât. Sunt diferite informații, dar um, probabil că în curând vom afla rezultatul anchetei, vom afla cine este responsabil și e posibil ca rezultatul anchetei să se petreacă în timpul președinției dumneavoastră. Eu aș dori, dacă această anchetă oferă răspunsuri concrete, să aflu cine a fost vinovat de această tragedie și aș vrea să știu ce fel de măsuri credeți dumneavoastră că ar trebui să ia Uniunea Europeană și statele membre ca reacție. Și, în al doilea rând, după cum ați spus și dumneavoastră, în programul președinției luxemburgheze Există obiectivul de a consolida prezența Uniunii Europene pe scena mondială și, de asemenea, văd aici că rețeaua de uh, reprezentanțe sau ambasade UE este un element uh, foarte important. Ce evoluții considerați că sunt posibile aici? Și mai este și uh, chestiunea nerezolvată a asistenței consulare oferită de reprezentanțele Uniunii Europene în caz de crize sau catastrofe pentru cetățenii europeni. Există evoluții legate de adăugarea acestei funcții consulare la reprezentanțele UE. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Freund. Domnule Asselborn, și eu vreau să vă urez toate cele bune pentru următoarea perioadă Uh, în funcția pe care o veți uh, pe care ați preluat-o și mulțumesc și pentru prezentarea programului de lucru. Eu aș dori să revin la începutul prezentării dumneavoastră, atunci când ați vorbit despre Ucraina. Am uh, fost și eu în Ucraina și cunosc problemele legate de reforma justiției, corupției, problema reformei constituționale le-am uh, discutat în repetate rânduri și am auzit în permanență că um, ei promit da, da, da, o să facem, uh, știm că e important, dar tot aud asta de mulți ani de zile. Și în acest context aș vrea să pun o altă întrebare și anume, uh, dat fiind acest dată fiind această reducere a datoriilor pentru Ucraina de care se tot vorbește. Ce părere aveți? Credeți că este, că este corect, uh, date fiind problemele de care ar trebui ei să se ocupe și nu în ultimul rând corupția? Și uh, tot în contextul discuției pe care am avut-o în legătură cu Grecia, când un stat membru nu a beneficiat de aceeași unitate de măsură, parcă pe care am aplicat-o în cazul Ucrainei. Mulțumesc! Thank you, Chair. And... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Meserici. Aici sunt. Mă scuzați că am întârziat. Am fost la prima mea întâlnire de trilog și nu cred că vrea nimeni să rateze așa ceva. Am uh, puține întrebări, pentru că am mai discutat și ieri. În primul rând, vreau să vă întreb ce planuri are președinția luxemburgheză în legătură cu Kosovo și progresul său. Avem acordul de stabilizare și asociere, o problemă, pentru că acesta este înghețat momentan. Există șanse să faceți progrese către o realizare a acestuia la sfârșitul președinției și în legătură cu Kosovo, problema EULEX trebuie și ea rezolvată și cu cât se va rezolva mai repede, cu atât va fi mai bine. Ce puteți face în acest sens? În cele din urmă, se discută, se pare, despre posibila începerea negocierilor cu Cipru. Credeți că vom avea o nouă șansă? Credeți că Uniunea Europeană poate să joace un rol activ în acest dosar? Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Sună domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Aș avea doar niște mici întrebări. Ați abordat subiectul Ucrainei, adineauri, aș vrea să știu cum um, evaluați uh, numirea domnului Sakașvili ca guvernator al oblastului Odessa. Credeți că această numire va genera și mai multe conflicte în regiune? Sau că e un aspect pozitiv? Apoi, în ceea ce privește subiectul negocierilor și, uh, pentru extindere, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre Bosnia și despre efectul revoltelor care au avut loc uh, la comemorarea masacrului de la Srebrenica recent. Aș vrea să vă întreb dacă credeți că acestea vor avea consecințe asupra negocierilor în curs, uh, asupra evoluției situației din Bosnia în general și uh, pentru relațiile dintre Bosnia și Serbia și ce fel de riscuri sunt să apară consecințe. Iar la modul mai general aș vrea să vă întreb ce previziuni aveți pentru următorul semestru și pentru mandatul acesta în general? Îmi amintesc bine că la începutul mandatului domnul Juncker a spus uh, că se va continua, că se vor face presiuni pentru negocieri dacă nu va avea loc o extindere în acest mandat. Confirmați această poziție a domnului Juncker? Sau considerați că pot fi exemple, cum ar fi Muntenegru, pe care l-ați menționat adineauri, în cazul căruia s-ar putea accelera procesul și să avem totuși o, o nouă aderare înainte de sfârșitul mandatului? Mulțumesc! În legătură cu Saakashvili, cred că trebuie să vă bucurați pentru că a avut uh, de ales între oblastul Odessa și regiunea Veneția. Svolta de colegă Ostrevicius. Domnul Austrevicius are cuvântul. <laughs> Thank you, Chair. Mulțumesc. Mă bucur că nu s-a menționat Vilnius ca oraș candidat uh, care să fie guvernat de domnul Saakashvili dar uh, am notat remarca dumneavoastră ca fiind pozitivă. Domnule ministru, într-adevăr nu cred că trebuie să dăm Luxemburgului sfaturi despre cum să-și conducă președinția. E a 12-a oară când sunteți la președinție, din câte știu, și uh, aveți multă experiență. Vă urăm mult succes. Cred că veți avea o viziune înțeleaptă și o strategie la fel. În primul rând, aș dori să reacționez la uh, negocierile în curs privind TTIP-ul. Este o uh, întreprindere importantă. Multe grupuri susțin uh, negocierile și uh, rezultatul oportun al acestora, dar uh, pe lângă TTIP am vrea să vă întrebăm, aveți alte planuri despre, despre cum se pot consolida legăturile transatlantice și cum se poate ameliora cooperarea între UE și SUA, cred că este un moment foarte hotărător în care ar trebui să analizăm toate posibilitățile de a ne consolida colaborarea și buna înțelegere între doi aliați occidentali principali. Mai departe, doamna Mogherini a prezentat o strategie de combatere a, a comunicărilor uh, neprietenoase sau a propagandei. Apreciem inițiativa în alte reprezentante de a consolida capacitățile administrative și, de asemenea, înțelegerea politică a acestei chestiuni, dar documentul pe care l-a aprobat pune accentul în principal pe parteneriatul estic. Din câte înțeleg eu, propaganda este o um, unaltă importantă de politică externă folosită în special de Federația Rusă um, către societățile occidentale, iar statele occidentale sunt uh, profund afectate de propagandă. Cred că trebuie să ne gândim mai serios, nu doar să ajutăm statele din parteneriatul estic, ci chiar pe noi înșine, în primul rând. Pentru că s-ar putea să fim niște victime invizibile ale acestei propagande și au din ce în ce mai multe șanse. Vă rog să comentați o posibilă cooperare extinsă și acțiunile pe care le putem întreprinde. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu ultimele întrebări. Trebuie să mă mărginesc la unele dintre ele. Uh, pentru că trebuie să plec în Guiana și avionul pleacă de la Bruxelles. Dacă îl pierd, nu o să pot să o reprezint pe Federica Mogherini la uh, CARICOM în Guiana. Deci vă rog să mă scuzați, dar <laughs> cred că o să mă înțelegeți. În legătură cu TTIP, am fost ieri la Comisia INTA și timp de două ore am dezbătut despre TTIP. Îmi cereți părerea mea, eu cred că acest subiect rămâne extrem de conflictual, chiar și în Parlamentul European, și totul va depinde, după părerea mea, și de capacitatea de a stabili un uh, ISDS de nouă generație. Sunt anumite indicii că ne îndreptăm în direcția cea bună, și am încredere mai ales în Parlamentul European, pentru că fără acesta nu uh, vom avea nici SITA, nici TTIP. Sigur că negocierile le conduce Consiliul împreună cu Comisia, de fapt mai ales Comisia negociază, iar uh, opinia Consiliului este foarte importantă, dar cred că dumneavoastră aici, în Parlamentul European, jucați un rol extrem de uh, important, pentru că până la urmă veți spune da sau nu la sfârșit. De altfel, se și face acum o paralelă cu uh, Statele Unite. Președintele uh, um, Obama are uh, Trade Promotion Authority și Congresul poate să spună da sau nu, ca și Parlamentul European. Și am toată încrederea că în Parlament, în comisiile dumneavoastră, cred că există nouă comisii care au lucrat pe acest subiect până acum și cred că se va găsi soluția cea mai corectă. În ceea ce privește cooperarea cu SUA, aș dori să vă spun, a spus-o și președintele la început, a existat totuși un acord ieri, acordul privind nuclearul iranian. Este un exemplu, s-a întâmplat foarte rar în ultimii ani ca americanii, rușii și europenii să stea la masa negocierilor împreună și să aibă curaj și tenacitate după 13 ani de negocieri și să ajungă la un acord foarte important pentru pacea în lume. În ceea ce privește Ucraina, Saakashvili cred că va răspuns deja președintele. Dacă suntem la Tbilisi, poate că sunt uh, ezitări, poate că unii apreciază, la fel și în Ucraina. Nu vreau să mă amestec în politica internă a Ucrainei. Președintele Poroșenko a luat această decizie și vreau să urez tuturor regiunilor și nu doar Odesei, tuturor regiunilor din Ucraina mult noroc. În ceea ce privește Srebrenica și Bosnia, aș dori să vă spun că am văzut imaginile la televizor ca toți miniștrii de externe, m-am întâlnit um, acum câteva săptămâni cu premierul Vucic aici la Bruxelles. Cred că este un, o persoană care știe în ce direcție vrea să se îndrepte, are un uh, comportament uh, poate nu exemplar pentru că nu a răspuns uh, la provocări. Eu sper ca invitația făcută de premierul Vucic președinției eh, Bosniei și Herțegovinei de a se întâlni la Belgrad este un semnal foarte puternic. Iar noi, Uniunea Europeană, trebuie să știm dacă ne dorim să realizăm ce s-a decis în 2003 la Salonic eh, fără Serbia, pentru că nu se va putea fără Serbia. Sigur că Serbia trebuie să continue negocierile cu partenerii de la Priștina. Este foarte important și chiar cred că este hotărător și pentru uh, drumul Serbiei către Europa. În ceea ce privește Kosovo și Cipru, Uh, în legătură cu Kosovo, acordul de stabilizare și asociere nu a fost încă semnat. Lucrările sunt în curs și sper ca în curând să putem să îl realizăm uh, tot în timpul președinției luxemburgheze. În ceea ce privește Ciprul, am fost invitat ca reprezentant al președinției în Cipru voi merge în Cipru mai la sud și poate și mai la nord. O să încerc uh, să am o poziție temperată cu mesaje clare care să încurajeze ambele părți să continue această evoluție care este acum foarte pozitivă. Acum 10 ani, la ultima noastră președinție, eram foarte aproape de găsirea unui acord. Au trecut 10 ani fără acord, eu cred că a venit vremea cu voința celor două entități din Cipru și uh, cu președintele cipriot și omologul său din Nord, ca să ajungem la o dinamică mult mai pozitivă. În ceea ce privește Ucraina, dacă pornim de la uh, lupta anticorupție, dacă pornim de la lupta anticorupție din Ucraina, dacă ne gândim la reforma constituțională și la reforma justiției, nu trebuie să uităm că această țară trece printr-un adevărat conflict armat într-o mare parte a teritoriului său. Să nu uităm. Trebuie să încurajăm mai ales Parlamentul de la Kiev și diferitele autorități politice să meargă înainte, pentru că dacă uh, Autoritățile de la Kiev, autoritățile ucrainiene nu fac acest lucru. Nici Europa și nici altcineva nu va putea să facă aceste reforme. Depinde de ei să aibă curajul și energia să le facă. Nu uh, știu uh, nimic despre un haircut pentru Ucraina. Știu că în ziua când am fost eu la Kiev uh, a existat un acord cu femeiul și uh, în această privință ajutorul internațional este cu siguranță necesar pentru ca Ucraina să iasă din uh, această gaură în care se află. Dar și noi trebuie să știm dacă dorim să stabilizăm Ucraina, pentru că nu se va putea face această, acest lucru gratis. În ceea ce privește întrebările lui Urmas, uh, am plăcerea să-i văd pe unii colegi miniștrii de externe, și ca și Ana Fotiga și Eduard, mă bucur să-i revăd aici la dumneavoastră, este o mare plăcere. În ceea ce privește ancheta despre care ai întrebat Urmas, eu știu că luni uh, ministrul de externe din țările de jos este la New York, am fost și eu la Consiliul de Securitate acum un an. Am discutat, este o anchetă realizată de un organism independent internațional, cred că este uh, Organizația Internațională a Aviației, și sper să ajungem la un rezultat. Dar să spunem acum care ar putea fi acela, mi se pare că nu e dreptul meu. Țări, știu că țările de jos speră să uh, fie găsiți responsabilii, este clar, dar nu pot acum să uh, mă uh, plasez într-o situație în care să spun eu cine este responsabil de această dramă teribilă. În orice caz, ca toată lumea, ca toți cetățenii, sper ca totul să fie pe masă și instituțiile care se ocupă de această anchetă să aibă succes. În ceea ce privește asistența consulară, am avut această dezbatere acum 10 ani, nu am ajuns încă la concluzii rezonabile. Cred că Serviciul de Acțiune Externă ar trebui să poată să ofere asistență consulară pentru cetățenii europeni în toate statele de pe planetă. Sunt uh, câteva obstacole încă de depășit, nu știu dacă le vom depăși într-o zi, dar este o chestiune de uh, mentalitate. Cred că dacă vorbim de cetățenia europeană, trebuie să vorbim uh, și de uh, instituțiile europene. Serviciul European de Acțiune Externă este o instituție europeană care trebuie și poate să ajute pe europenii care au probleme consulare sau probleme urgente. Bun, mai am uh, încă ceva. Ana Fotiga a pus o întrebare. În legătură cu Serbia în general, m-am întâlnit cu ministrul de interne la um, uh, Consiliul JAI. I-am spus un lucru pe care cred că îl știe. E nevoie de o aliniere mai importantă a pozițiilor de politică internațională. pe aceste poziții. Este foarte important ca Serbia să uh, respecte pozițiile luate. Momentan cred că le respectă în proporție de 60%. Acest lucru trebuie să se îmbunătățească și va trebui să lucrăm uh, foarte serios. Da, Eduard, mulțumesc pentru complimente. Eu sunt optimist și, în ciuda tuturor uh, problemelor legate de Balcani, uh, mai sunt și uh, aspecte foarte pozitive. Cred că dialogul între Priștina și Belgrad poate să ducă la concluzii, poate nu foarte curând, dar foarte pozitive. Sper ca inițiativa din Bosnia și Herțegovina inițiativa engleză și germană, coordonată și de Federica Mogherini, să uh, ducă la instrucțiuni uh, adecvate, iar oamenii din Bosnia și Herțegovina să accepte că trăiesc într-un stat și nu uh, că sunt 3-4 grupuri etnice care trăiesc la oaltă. Cred că acesta este lucrul cel mai important ca parte a soluției iar reuniunea de la Sarajevo poate să ne ajute și ea în acest sens. În ceea ce privește fosta Republică Iugoslava a Macedoniei, felicitări pentru munca realizată și încă o dată doresc să-i mulțumesc și comisarului Han pentru că a făcut o treabă foarte grea, ați spus că s-au negociat cinci lucruri, Problema este că în timpul președinției noastre trebuie să găsim un mod de a discuta cu grecii, pentru că nu poți să dai stat de țară, statut de țară candidată unui stat și timp de 10 ani să nu se întâmple nimic apoi. Eu nu zic că Grecia e de vină, nu e treaba mea, dar uh, acum uh, că Grecia se află într-o altă situație decât acum o săptămână și eu sper să se află într-o situație și mai sănătoasă pe viitor. Și dat fiind că se fac aceste eforturi în această țară, sper ca la Scopie să avem ocazia să găsim altă cooperare și să găsim soluții. Și deci să nu lăsăm această țară Cred că nu pot fi uh, găsite scuze pentru această derivă către un stat de drept precar în această țară. Nu e vina Europei, dar uh, dacă Europa ar putea să fie mai implicată și să intervină mai bine în statul de drept din această țară, poate că am reușit uh, mai repede să rezolvăm această situație. Mult succes pentru inițiativa noastră, cred că va fi pozitiv. Mulțumesc, Jean, pentru această prezentare. Îți urez drum bun și sper să te revedem sănătos cât se poate de curând. Trecem acum la următorul punct. Dar cât e acela? Partnership and Cooperation. Este vorba de acordul cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre. Doamna Barbara Lochbiller este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit sau trebuie să discutăm acum despre acest acord cadru cu Vietnamul și să luăm o decizie. Asta după 25 de ani de relații diplomatice între UE și Vietnam. Acordul a fost semnat deja acum 3 ani, însă va intra în vigoare abia după adoptarea de către tutur, toate parlamentele statelor membre ce Parlamentul European. Probabil că va fi nevoie de alți 3 până la 5 ani. Vietnamul a întreprins procesul de ratificare necesar deja în noiembrie 2013. Faptul că partea europeană are nevoie de atât de mult timp pentru ratificare este greu de înțeles pentru țara parteneră. Poate că problema cu ratificarea și termenele lungi ar trebui să fie discutată și cu doamna Mogherini în cadrul raportului anual cu privire la Uh, politica externă și de securitate comună, pentru că nu e vorba doar de acest acord. Acest acord cadru cu Vietnam, constituie cadru pentru relațiile dintre UE și Vietnam. Pe lângă acesta există din 2012 și negocieri pentru un acord de liber schimb la care lucrează colegii de la INTA. Spre deosebire de acordul de liber schimb, acest acord uh, cadru de parteneriat și cooperare conține o clauză pe drepturile omului la articolul 1 și articolul 57 arată că la încărcarea clauzei pentru drepturile omului se vor lua uh, măsurile necesare. Pentru a exista o armonizare între cele două acorduri, este important ca acordul liber schimb să stabilească o legătură juridică cu acordul uh, cadrul de parteneriat și cooperare, astfel încât clauzurile drepturilor omului să aibă uh, valabilitate și în ceea ce privește acordul de liber schimb. Sper că Comisia ne va oferi o confirmare în acest sens. Pentru acest acord de parteneriat vom vota cu da sau nu în calitate de raportoare. Vă uh, recomand să vă declarați de acord. Actualul raport uh, se ocupă în detaliu de domeniile critice ale viitoarelor relații UE-Vietnam. Pentru acest raport există niște standarde clare și a trebuit să constat că acestea se referă și la lungimea textului și de aceea a trebuit ca primul raport să-l scurtez cu mai multe jumătate, ceea ce explică și de ce anumite teme au fost doar menționate pe scurt și altele nu figurează deloc. De aceea sper că coraportarea mea va, sau raportorii, vor putea uh, completa raportul prin amendamentele lor. Am putut constata, uh, în cazul Vietnamului, o uh, reducere a sărăciei, dezvoltare economică, um, educație și sănătate, asta spre atingerea obiectivelor mileniului. Totuși, Uniunea Europeană este conștientă de față că așa numită politică de înnoire a dus și la niște efecte negative, inclusiv o mai mare discrepanță între sărați și bogați și la, o, um, la efecte adverse asupra mediului și în acest sens este nevoie de măsuri pentru a contracara despăduririle și afectarea mediului și corupția este o mare problemă. Raportul își exprimă și îngrijorarea vis-a-vis -vis de Uh, desproprietărirea uh, de către autoritățile vietnameze. De asemenea și uh, drepturile de exprimare, adunare și asociere au de suferit. După Press Freedom Index, Vietnam se situează pe locul 175 din 180 posibile. Sindicatele independente sunt în continuare interzise și conform evaluărilor, circa 650 de persoane sunt condamnate la moarte datorită acestor încălcări permanente ale drepturilor omului, este cu atât mai important ca Comisia să dea curs cererilor uh, ombudsmanului UE pentru a uh, realiza un studiu în ceea ce privește uh, drepturile omului și respectarea acestora în Vietnam. Sper că relațiile între UE și Vietnam pe baza acestui acord cadru vor duce la un dialog activ și la progrese clare, în special în ceea ce privește statul de drept, uh, statul de drept, uh, <clears throat> guvernanța responsabilă și drepturile omului. Vietnamul face parte din Consiliul Națiunilor Unite pentru drepturile omului și de aceea are și un interes pe a pune în aplicare și uh, recomandările din evaluarea periodică universală, ceea ce poate să contribuie la reformele planificate actualmente și SAE poate în această privință să aibă o contribuție importantă prin crearea unui mecanism propriu de plângeri unde să poată să se adreseze persoanele afectate, dacă, de pildă, prin intermediul anumitor programe UE se ajunge la încălcarea drepturilor omului. Raportul mai sublinează și rolul constructiv al Vietnamului la găsirea unor soluții în ceea ce privește situația tensionată din uh, sudul Mării Chinei. Sper că va exista un dialog uh, fructuos între SEE și uh, această comisie în ceea ce privește aplicarea acestui acord de parteneriat și cooperare și aștept cu interes contribuțiile coraportorilor. Domnul Preda, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și doamnei Lohbiller pentru raportul pe care l-a pregătit. Eu cred că este important să susținem ratificarea cadrului parteneriatului pentru cooperare pentru ca um, Vietnamul să beneficieze de pe urma lui cât mai repede cu putință. E vorba de un acord global care definește în mod foarte extins uh, intervenția UE în Vietnam, acoperind domenii variate, economia, comerțul, investițiile, energia și cooperarea în domeniul securității. De aceea, mi se pare oportun să subliniez câteva elemente esențiale ale acestui parteneriat. În primul rând, nevoia de a implementa reforme. Așa cum doamna Lochbiller a arătat în acest raport, primul articol al acordului arată că respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului este un punct esențial. Totuși, deși există un oarecare succes economic al țării, acesta se bazează pe monopolul partidului unic, fără nicio separare a celor trei brațe ale puterii. Deci, dacă vorbim într-o astfel de situație de uh, adevărată democrație, ea nu poate fi decât uh, incipientă. Uh, și, de altfel, orice încercare de opoziție este pedepsită. De aceea, Vietnamul trebuie să facă multe reforme în domeniul justiției și în ceea ce privește persecuția minorităților religioase și în special a minorităților creștine. De altfel, așa cum spunea și doamna Lochbiller, avem un instrument esențial pe care îl putem utiliza în mod pragmatic pentru a ne atinge aceste obiective. Relația dintre Uniune și Vietnam există de 25 de ani și acest acord de parteneriat și cooperare ne aduce avantaje reciproce din punct de vedere economic și comercial, în special în domeniul competitivității. Acest acord și acordul pentru liber schimb, care se negociază la ora actuală, vor permite companiilor europene să aibă un acces privilegiat pe o piață foarte dinamică și cu o populație în creștere. De altfel, este una dintre demografiile cele mai dinamice din lume. Măsurile luate de guvern pentru a încuraja investițiile străine reprezintă și ele un pas demn de salutat. Acordul de parteneriat și acordul de liber schimb sunt elemente esențiale ale relației între UE și ASEAN. Uniunea trebuie deci să-și întărească cooperarea politică cu ASEAN pe teme precum securitatea maritimă, lupta împotriva securității sau securitatea cibernetică. Vietnamul are un rol important în politica regională, în special în ceea ce privește disputele teritoriale în Marea Chinei de Sud. Trebuie să fim foarte atenți pentru că e vorba de o amenințare foarte serioasă pentru securitatea comerțului internațional. E nevoie de o soluție pașnică în conformitate cu dreptul internațional și uh, Vietnamul este, se simte amenințat de uh, Uh, intențiile Chinei și aceasta explică uh, încercarea de a se apropia de uh, Statele Unite și de alți parteneri pentru a contracara această influență. Congresul Partidului Comunist, care va avea loc în ianuarie 2016 în Vietnam, va fi un moment esențial pentru a defini următoarea orientare politică la nivel intern și de asemenea pe plan internațional. Acordul de parteneriat cu Vietnamul oferă deci posibilitatea pentru ca Uniunea Europeană să intervină și mai puternic în Asia și să promoveze obiectivele sale și anume pacea, drepturile omului și libertățile fundamentale și de asemenea securitatea maritimă și a navigației. În încheiere, vreau să spun că a, uh, aștept să cooperăm alături de doamna Lockbiller și ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu poziția generală exprimată în acest raport. Vietnamul este o țară foarte complexă. O țară care a făcut progrese deosebite din punct de vedere economic, dar nu numai, și din punctul de vedere al civilizației, pentru că este o țară cu un trecut dificil, chiar dramatic, și care a reușit să adopte o Constituție foarte progresistă. Deseori, Constituțiile Uh, rămân literă moartă, după cum știm în istoria Europei. Însă această Constituție, din câte am înțeles eu, implementazione dei principii fondamentali. Aspiră la o implementare a principiilor fundamentale ale acestei Constituții. Sigur că mai rămân probleme majore, iar uh, raportul le identifică cu mare precizie. De asemenea, sunt uh, prevăzute și recomandări care sunt cele uzuale ale comunității europene atunci când încheie acorduri de diferite tipuri, fie de natură comercială sau de alt tip, spre sau împreună cu țări unde nu Uh, sunt încetățenite încă acele drepturi umane care reprezintă însă principii ale noastre. <clears throat> Îmi exprim speranța că vom reuși ca în comisie până la vară să adoptăm acest raport și de asemenea în Parlament până la finele anului. În orice caz, spiritul acestui raport ar trebui să fie acela de a impulsiona a, această adoptare, însă, sigur, să fim atenți la eventuale semnale de alarmă. Sigur că nu trebuie să punem în umbră anumite uh, probleme, știm însă că trebuie să tratăm toate țările în același fel. În aceste săptămâni și luni o preocupă și China, statutul uh, de piață uh, liberă, recunoașterea acestuia. De asemenea, trebuie să ne gândim la dreptul, legislația de mediu, la dreptul muncii din aceste țări și, în opinia mea, acestea se află într-o situație dificilă și lucrurile sunt mai puțin uh, conștientizate la nivelul conducerilor. Și uh, eu cred că Europa trebuie să pună accentul și pe acestea atunci când se încheie acorduri în momentul de față. Eu cred că trebuie oglindite aceste chestiuni în mod echilibrat și nu trebuie să evaluăm cu două unități de măsură. Uh, thank you, Chairman. I'd like to thank the rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa la acest document, pentru că el oferă o viziune de ansamblu asupra chestiunilor referitoare la drepturile omului în Vietnamul de astăzi. Această țară uh, este pe scena comerțului internațional, dar se pare că Partidul Comunist nu a implementat reformele necesare din punct de vedere social. Există o listă foarte lungă de probleme, printre care problema minorităților etnice, care sunt ignorate de guvernul actual și de asemenea problema analfabetismului sau a abandonului școlar. Există și uh, reprimări dure și de asemenea uh, desproprietăriri. După cum arată Constituția, toate terenurile aparțin statului și, bineînțeles, aici se adaugă și probleme legate de libertatea presei și o corupție endemică la toate nivelurile. Totuși, guvernul ar trebui să rezolve aceste probleme, dar acordul nu ar trebui să împiedice încheierea și implementarea unui acord de liber schimb ambițios. Reforma trebuie să vină dinăuntru și nu prin presiunea Bruxelului și de altfel nici nu se va întâmpla acest lucru, pentru că un acord de liber schimb între cele două părți va face mai mult pentru poporul vietnamez și îi va ajuta să iasă singur din situația de sărăcie decât orice altceva. Un astfel de acord de liber schimb va oferi de asemenea predictibilitatea și stabilitatea necesară investitorilor noștri pentru a asigura o intervenție pe picior de egalitate între companiile private și publice și pentru a rezolva problema intereselor noastre, pentru că foarte multe locuri de muncă europene depind de ea, avem nevoie de un capitol exigent în ceea ce privește regulile de origine. Să ne asigurăm deci că cele două acorduri vor fi o parte integrantă a unei strategii globale care să aducă prosperitate cetățenilor atât în Europa cât și în Vietnam. Vă mulțumesc! Doamna Gil, da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru acest proiect de raport. Și pot să vă spun că mă bucur foarte mult de această dezbatere, pentru că Um, e din ce în ce mai important să avem relații bune cu Vietnamul pentru ambele țări. De aceea uh, sunt de acord și cu acest acord de parteneriat și cooperare. Cred că este o adevărată prioritate pentru noi să întărim relațiile, pentru că Vietnamul se confruntă cu multe provocări, atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere politic. E adevărat că sărăcia este în scădere, dar există în continuare multe probleme legate de inegalități și provocările existente în ceea ce privește forța de muncă, care crește cu peste un milion anual. De altfel, aceasta are un impact major asupra exporturilor, PIB-ul crescând cu 4,5%, ceea ce este o rată destul de scăzută pentru o țară din acea regiune din Asia. Iar pentru UE, Vietnamul este de asemenea un partener crucial în Asia și în relațiile între UE și ASEAN, e clar că Vietnamul a fost um, un factor esențial pentru a întări această cooperare, un factor absolut strategic pentru noi. Câteva comentarii acum pe marginea acestui proiect de raport și vreau să spun în primul rând că susțin ambițiile raportoarei în domeniul drepturilor omului. Cred că poziția noastră va trebui să fie foarte clară pentru a ști unde trebuie să ajungem peste 5 ani, însă trebuie să vedem și cum putem susține Vietnamul pentru o bună guvernanță și dezvoltare durabilă. Doar Făcând aceasta, vom putea atinge aceste standarde pe care ni le dorim. Iată de ce cred că ar trebui să subliniem importanța acestui punct. Salut de asemenea alineatul 4 de a întări capacitățile de dezvoltare pentru bună guvernanță, administrație publică și statul de drept. La alineatul 21, pe de altă parte, se pune accentul pe uh, dezvoltarea energiei durabile. Cred însă că ceea ce ar trebui să ne intereseze cel mai mult sunt chestiunile legate de corupție, inegalitatea de gen și mediu. Dacă vom reuși să rezolvăm aceste probleme și să ne asigurăm finanțare suficientă pentru Vietnam pentru a rezolva aceste provocări, atunci trebuie să ne asigurăm că le oferim asistența tehnică necesară și uh, nu doar o creștere a bugetului de ajutor pentru dezvoltare cu 30%, așa cum se arată în document. Trebuie să facem mai mult pentru a rezolva problema drepturilor omului și chestiunile legate de dezvoltare și energie. Dar, pe măsură ce facem acest lucru, Comisia ar trebui să vadă care este vizibilitatea programelor UE în Vietnam, pentru că, din câte știu, noi practic concurăm cu o serie de alte țări majore, deci ar trebui să vedem cum alocăm banii. Susțin de asemenea cererea raportorului de a avea o legătură legală între acordul de liber schimb și cel de parteneriat și cooperare și să includem și posibilitatea de a suspenda acordul de liber schimb dacă există abuzuri serioase pentru drepturile omului. Aș cere de asemenea Comisiei să analizeze și studiile de impact în ceea ce privește acordul de liber schimb, așa cum a cerut Ombudsmanul European. Eu, una, am pus o întrebare Comisiei în legătură cu opinia pe care trebuia să o publice doamna comisar Malmström până pe 30 iunie. Nu știm când vom avea această informație disponibilă. Știu că nu este un document public, dar consider că ar fi foarte util să deținem această informație. În încheiere, aș vrea să subliniez încă o dată problema traficului cu ființe umane. Știu că și alți colegi s-au referit la ea, dar pentru mine este o problemă esențială, pentru că este țara unde avem traficul cel mai ridicat uh, cu persoane, deci știu că această problemă trebuie abordată și avem nevoie de un răspuns coordonat între statele membre. Aștept în continuare însă cooperarea cu raportorul. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lohpiller, puteți uh, să um, oferiți un răspuns succint pentru a avea posibilitatea ca domnul Cucan să ne ofere informații și despre evenimentele de la Scopie până la ora 17. Mulțumesc uh, tuturor uh, raportorilor din umbră pentru feedback. Doamne Jirska, îi spuneam că a trebuit să scurteze acest raport pentru că un proiect trebuie să se încadreze în anumite limite. Și mai spuneam că ar fi binevenite amendamente din partea dumneavoastră. În ceea ce privește traficul de ființe umane, ar fi util să atragem atenția asupra uh, inițiativei ASEAN și a faptului că urmează să mai fie adoptat în cursul acestui an o convenție în acest sens în care să fie parte și Vietnamul. Where's Mr. Kukan? Domnule Kukan? No, no, it's five minutes gone. Mai avem mai puțin de 5 minute. We start, then it's over. Excuse me, uh, yeah, Chair. Please talk a little bit Perhaps, longer. No, no, if you could ask the committee. Domnule președinte, poate puteți cere comisiei să se întoarcă. Comisia, foarte bună idee, vă rog. Good afternoon to everybody. I'm... Bună ziua tuturor, eu reprezint astăzi DigiTrade și pentru că situația este crucială în cadrul negocierilor bilaterale pentru un acord de liber schimb, pentru că chiar în acest moment colegii mei sunt probabil în ultima rundă de negocieri la Hanoi și imediat după aceea sperăm să avem și uh, o poziție politică asupra acestui acord. Am notat cu grijă toate comentariile făcute de raportori și raportorii din umbră. După cum știți, atâta timp cât negocierile sunt în curs, nu pot să vă confirm 100% uh, ce fel de conținut uh, este în acest acord de liber schimb. Însă pot să vă asigur că vor exista câteva prevederi care au de-a face cu dezvoltarea durabilă și cu drepturile omului. Pot să vă spun încă de pe acum că ceea ce am avut pe masa negocierilor încă de la început a fost uh, un principiu care să fie menționat în preambul, în care să reafirmăm angajamentul uh, părților de a respecta Convenția Internațională pentru Drepturile Omului. Asta în primul rând. În al doilea rând, am înțeles foarte bine că e nevoie de o legătură legală și instituțională între cele două acorduri, o clauză specială pentru drepturile omului și uh, o clauză de neexecutare care să permită chiar și suspendarea unuia dintre cele două acorduri în cazul în care se încalcă drepturile omului. Am inclus această prevedere pe masa negocierilor și suntem convinși că va exista această legătură uh, juridică între cele două. S-a cerut de asemenea să avem și un mecanism independent de prezentare a plângerilor și avem mai multe prevederi, nu doar la capitolul de dezvoltare durabilă, ci la toate capitolele instituționale în acordul de liber schimb prin care se înființează instituții speciale, cum ar fi uh, un comitet uh, pentru comerț sau pentru celelalte capitole respective. La fiecare dintre ele vor exista prevederi care să permită părților implicate să și prezinte îngrijorările față de drepturile omului. Acesta este valabil pentru capitolul de dezvoltare durabilă, unde există un grup, de fapt două grupuri de specialiști uh, pe această temă, unul în Vietnam și altul la Comisie și există un mecanism, deci acest mecanism prin care uh, părțile implicate pot prezenta plângerile lor sau îngrijorările lor față de drepturile omului. Avem și un adevărat capitol al transparenței în acorduri de liber schimb cu prevederi uh, esențiale care garantează dreptul de a face comentarii asupra oricărei măsuri uh, de tip general și care uh, angajează părțile să țină cont de aceste comentarii. Deci, dacă se redactează legislație sau există un alt cadru de reglementare, părțile implicate pot prezenta comentarii și autoritățile vor trebui să țină cont de acestea. Dacă acest lucru nu se face și dacă uh, cei afectați au motiv de plângere, avem un mecanism instituțional prin care se pot prezenta aceste plângeri. Există și dreptul la apel față de aceste măsuri și dreptul de a lua decizii pe baza de dovezi și uh, anumite registre. Deci există prevederi suficiente în acest capitol al transparenței. Iată ce se află în acordul de parteneriat și cooperare, dar să nu uităm că există și alte instrumente prin intermediul cărora dorim să punem în centrul relației noastre cu Vietnamul această problemă a drepturilor omului. Știm că pe 12 mai doamna Lofbiller a participat la un eveniment pe care l-am organizat cu colegii de la alte DG-uri și de la SAE și acest eveniment dorea să vadă exact care este abordarea noastră în relațiile bilaterale cu Vietnam din perspectiva drepturilor omului. Avem și un document care include toate recomandările făcute de către toți reprezentanții societății civile în cadrul acestei conferințe. Documentul este disponibil la DigiTrade și vom redacta un raport în care să explicăm clar, după încheierea negocierilor, care prevederi din acordul de liber schimb se referă la dezvoltarea durabilă și la drepturile omului, cum trebuie interpretate și implementate ele și toate acestea în legătură cu măsurile care există sau pe care le vom uh, elabora pe viitor. De fapt, uh, colegii mei de la celelalte DG-uri nu sunt prezenți aici, dar trebuie să ținem cont că dacă vorbim despre cooperarea pentru dezvoltare, există multe fonduri care sunt puse deoparte tocmai pentru proiectele de dezvoltare durabilă și pentru drepturile omului. Printr-o cooperare și un dialog întărit pe care îl vom avea în urma implementării acordului de liber schimb, suntem convinși că vor exista mai mari sinergii între aceste programe tehnice și implementarea FTA-ului, astfel încât să se țină cont de îngrijorările legate de cele două aspecte. Și acum, foarte pe scurt, pentru a reveni la studiul de impact pentru drepturile omului. Știu că este o chestiune esențială pentru noi toți. Aș vrea să vă reamintesc că doamna comisar Malmström într-o declarație făcută în fața Comisiei INTA, aici la Parlament uh, recent, a arătat că ar trebui să promovăm valorile cheie europene în relațiile noastre bilaterale. De aceea, încă din 2011 ne-am luat angajamentul de a include astfel de studii de impact asupra drepturilor omului în toate negocierile pe care le avem cu părți terțe. De fapt, Vietnamul este un caz foarte special pentru că ne aflăm la încheierea acestor nego- negocieri și așa cum spunea doamna comisar la conferința de pe 12 mai, negocierile vor fi finalizate în curând, sunt foarte avansate și prin urmare la acest moment nu se va face un studiu de impact, însă el se va face după încheierea negocierilor cu o evaluare ex post și e clar că în acea evaluare va exista și un studiu de impact. Mulțumesc! Mulțumesc, mai avem doar câteva minute la dispoziție pentru că domnul Cucan va trebui să plece peste 15 minute, așa că ar trebui să profităm de ocazie să ne spună câte ceva despre acordul la care s-a ajuns în această noapte. După aceea vom auzi și altele, dar domnul Cucan, vă rog, începeți dumneavoastră. please begin and... Come in. Not every, but many. <laughs> Come. Cucan, start. Please. Domnule Cucan, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Iată, am avut o nouă rundă de negocieri care a început, de fapt, în urmă cu câteva luni de zile. La început eram trei eurodeputați care se întâlneau cu omologii lor din partea liderilor partidelor politice, Grueschi și Zoran Zaev, care este din partea opoziției. Am semnat un acord pe 2 iunie, semnat de liderii celor patru mari partide politice din Macedonia, alături de partidul de la uh, guvern, primul ministru Gruevski și alte două partide politice albaneze, unul dintre acestea fiind membru în coaliția guvernamentală și toți au semnat un acord care conține principalul lucru pe care îl cerea opoziția și anume alegeri anticipate, pentru că s-a ajuns la un acord pentru organizarea alegerilor în aprilie 2016 și la momentul acela nu se acordase încă cum va organiza guvernul această chestiune pentru a pregăti țara pentru alegeri. Și tocmai asta s-a discutat ieri seară și în această dimineață, dis de dimineață. Nu știu cât de multe detalii doriți, în câte detalii ar trebui să intru acum, dar, domnule președinte, cel mai important lucru pentru guvern era uh, demisia primului ministru, când ar trebui să-și prezinte demisia pentru a permite formarea unui guvern interimar un guvern care să pregătească viitoarele alegeri. Din punctul meu de vedere, elementul cel mai important pentru Zaev, pentru liderul opoziției, era să se înființeze oficiul procurorului special care se va ocupa de ancheta înregistrărilor care au fost publicate în presă în tot acest timp, înregistrări pentru a vedea dacă acestea sunt autentice sau nu. Acestea au fost punctele cele mai dificile, dar până la urmă am reușit să ajungem la o soluție în ceea ce privește calendarul pentru ca opoziția să se întoarcă în Parlament, pentru că se hotărâse ca această opoziție să dețină câțiva miniștri adjuncți, astfel încât să participe în procesul respectiv. Se hotărâse de asemenea ca poziția ministrului de interne, care e clar că este cel mai important în procesul de pregătire a alegerilor, deci acest post uh, ar fi revenit opoziției, însă cu condiția să fie un tehnocrat, o persoană cu experiență profesională în acest domeniu. E o persoană care va fi numită de opoziție după consultări prealabile cu guvernul ce se află acum la putere și acest, uh, această persoană va deține competențele de pline pentru Ministerul de Interne. Celelalte ministere sau adjuncții de miniștri uh, care vor fi acordați pentru muncă, finanțe, și care mai erau agricultură și uh, asistență socială. Toate acestea se vor hotărâ pe viitor, iar partidul la guvern va avea posibilitatea să numească pe cineva reprezentativ din ministerele respective care să aibă competențe uh, foarte clare, inclusiv dreptul de veto. După ce opoziția va numi aceste persoane pe posturile respective și socialiștii vor avea și ei același număr de posturi. Ceea ce este important este să se respecte calendarul stabilit. Prima dată importantă este 1 septembrie, când opoziția ar trebui să se întoarcă în Parlament pentru a putea participa la toate chestiunile esențiale ce vor fi dezbătute și asupra cărora se vor lua decizii la nivel parlamentar, pentru că dacă opoziția nu este prezentă, nu se vor putea uh, pregăti viitoarele alegeri. După cum spuneam mai devreme, pentru noi este important să fim foarte atenți la felul în care se respectă și se implementează acest acord, pentru că ne amintim foarte bine și sunt sigur că și dumneavoastră, domnule președinte, vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu comisarul Fule și cu participarea domnului Howitt și a raportorului pentru Macedonia pe atunci, Gergi Buzek, din partea PP-ului, care reușiseră să implice părțile politice din Macedonia și să le convingă să semneze documentul prin care evitau participarea opoziției la următoarele alegeri. Acord care a fost semnat, dar care n-a fost după aceea implementat niciodată. Deci n-ar trebui să permitem să se repete această experiență, pentru că ea ar fi într-adevăr uh, devastatoare pentru țară. Prin acest acord, cred că Macedonia are în sfârșit șansa să meargă mai departe pe calea integrării în UE. Calendarul este esențial pentru că în luna octombrie, după cum știm, Comisia va publica raportul de progrese. De asemenea, apartenența la NATO este importantă. Sunt în continuare în așteptare și cred că întreaga situație ar trebui să fie folosită ca o oportunitate pentru a încerca să se negocieze și problema numelui, care blochează, practic, uh, uh, avansarea Macedoniei în ceea ce privește apartenența la NATO și integrarea europeană. Deci, ar trebui să profităm de ocazie pentru a rezolva și această problemă a numelui. Domnule președinte, cred că am spus ce era esențial în legătură cu acordul la care s-a ajuns. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. Este o plăcere să lucrez alături de domnul Cucan. Împreună cu raportorii, cred că am avut uh, Cinci zile de mediere, ceea ce e mult, de mult timp petrecut împreună, dar uh, voiam să îi uh, omagiez personal pe ei și grupurile lor. Înainte de a trece la problemele țării, cred că am fi putut comunica cu dumneavoastră mai devreme, domnule Proc, ni s-a spus într-adevăr, uh, ne pare rău că nu am venit la dumneavoastră mai devreme la începutul procesului, dar cred că am învățat acum cum să simplificăm luarea deciziilor în Parlament dacă uh, se va dori acest lucru. După cum a spus și Eduard, nu e prima dată. Și ideea mea este că am adăugat uh, ceva care se s-ar fi putut face fără parlamentar. Până la urmă au fost discuții formale, dar uh, pe parcurs um, Eduard a um, mers la partidul din familia PPE și a discutat cu ei, a ascultat, uh, uh, i-a înțeles. Eu am făcut la fel cu, cu partidul de opoziție din familia SND și împreună am reușit să mai uh, ușurăm uh, obținerea unui acord. Cred că a fost foarte bine, așa. Și cred că Parlamentul a uh, adăugat o contribuție importantă. Sper ca domnul Han să mai apeleze la parlamentari într-o situație similară. Asta aș vrea să spun eu din perspectiva Parlamentului. Nu vreau să mai uh, adaug nimic la uh, detaliile la care s-a referit uh, colegul nostru. În legătură cu conținutul, cred că nu e cazul. Cred că e important să menținem un nivel de încredere, să ne păstrăm atitudinea pozitivă cu diferiții parteneri. Și aș vrea să spun trei lucruri mai importante. Uh, în primul rând, e vorba de un stat cu o democrație fragilă, unde s-a pierdut orice încredere, orice bună relație între partidul uh, de la guvernare și opoziție, ceea ce este foarte grav pentru democrația respectivă, e foarte grav pentru perspectivele lor de aderare la Uniunea Europeană și, după cum bine a spus Eduard, Eh, au trecut doar doi ani de când eh, a mai avut loc o încetare completă a relațiilor dintre ei. Trebuie să înțelegem, cred eu, cât de fragilă este democrația în această țară și în unele state din regiune. Eh, cu toții vor însă să adere la Uniunea Europeană mai devreme sau mai târziu și e important să ne implicăm, să fim unor duri, să ne exprimăm uh, dragostea la modul dur, dar um, cred că este important să înțelegem aici în Parlament cât de fragilă e democrația în această țară și în unele din țările vecine. În ceea ce privește scandalul înregistrărilor, când a izbucnit prima dată, fără să intru în detalii, um, am privit cu reticență tacticile partidului de opoziție și anume scurgerea selectivă de informații. Au fost unele informații uh, făcute publice, care după aceea le-au provocat probleme, dar ca tactică politică eu am privit-o cu destulă reticență, nu am dorit să îi susțin. Se pare că conținutul înregistrărilor este atât de grav în ceea ce privește acuzațiile de uh, infracționalitate și corupție, iar uh, consensul cu privire la libertatea presei în țară e atât de profund încât uh, am fost uh, convins până la urmă că această tactică parlamentară a fost justificată. E clar că partidul de la guvernare nu ar fi deloc de acord cu acest lucru, dar trebuie să spun că în ceea ce privește conținutul înregistrărilor, acesta este atât de grav încât probabil că mișcările au fost adecvate. E greu de urmărit, au fost 20.000 de interceptări ilegale în această țară, asta se regăsește în înregistrări și e greu pentru noi să citim toate aceste acuzații, să ne informăm uh, cu privire la ceea ce a fost făcut public. Dar Comisia Europeană a delegat uh, o echipă de experți juridici uh, condus de un uh, șef uh, foarte distins, fost șef de la comisie. Raportul lor este disponibil și este foarte, foarte informativ. Dacă vă interesează Macedonia, vă invit să citiți acel raport, pentru că cred că ne va informa pe toți în legătură cu problemele din această țară, la modul cel mai serios. În al doilea rând, și o să încerc să mă grăbesc, în al doilea rând, acest acord uh, nu va uh, dăinui dacă nu se fac presiuni internaționale puternice și constante asupra ambelor părți. Nu știu dacă în acest format, dar e clar că trebuie să discutăm cu ambasadorii uh, europeni de la Scopie, pentru că este necesar ca ei să discute cu ambele părți și să se asigure că aceștia respectă fiecare cuvânt din acord. Asta am discutat și cu domnul Han uh, la reuniunea comună parlamentară. Uh, el va merge la Scopie săptămâna viitoare sau poate chiar săptămâna aceasta, dar uh, cred că e important să folosim orice interacțiune posibilă. E nevoie de presiune externă. Poate că nu e necesar dacă democrația nu este perturbată, dar dacă va fi nevoie, e important să ne jucăm rolul. Și în ultimul rând, în legătură cu întrebarea pe care am pus-o domnului Asselborn, și anume perspectiva de aderare, domnul Han și-a asumat un risc, așa cum a făcut și domnul Füle, a spus că dorește să vadă un progres din partea Greciei în legătură cu problema numelui și că dorește să vadă Consiliul se îndreaptă către deschiderea negocierilor. Știm cu toții ce bariere există. Domnul Han consideră că, uh, dată fiind situația de la Atena, poate că acum se deschide o uh, șansă pentru discuții la toamnă, iar secretariatul a constatat uh, că um, S-a discutat și la o reuniune mai recentă cu SUA despre o eventuală aderare la NATO acestei țări. Noi în fiecare an în Parlament votăm cu mare majoritate pe acest subiect. Știu ce uh, obstacole există, dar uh, dacă se menține un blocaj complet, uh, se contribuie la situația actuală. Trebuie să fim atenți la ce a spus domnul Han în legătură cu discuțiile, cu dezbaterile, cu toții trebuie să fim uh, implicați și să transmitem un mesaj puternic astăzi. Mulțumesc! Domnul Cucan. Foarte pe scurt, domnule președinte, a spus și Richard, merită să menționăm acum că săptămâna viitoare uh, o nouă delegație a Parlamentului European condusă de Alois Peterle va merge la uh, Scopie este vorba de președintele delegației UE în Macedonia. Vor merge și colegii, colegii Dam, Giambaschi și Stanishev de la socialiști și vor avea o reuniune comună de birou a comisiilor parlamentare. Vor discuta despre uh, Comisia Parlamentară de Stabilizare și Asociere, pentru că nu s-a putut mai de mult când opoziția nu era în Parlament, dată fiind noua situație, cred că ei trebuie să discute responsabil și să uh, folosească și acest instrument pentru a face presiuni și pentru a controla implementarea acestui acord. Mulțumesc, mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci vă mulțumesc încă o dată. Sper uh, ca lucrurile să rămână așa. Am mai fost uh, la această comisie acum 15 ani și președintele era președintele albanez al partidului. Sper ca de data aceasta să nu ne trezim ca dacă pierd alegerile la următoarele alegeri să aplice aceeași procedură și să se ia întregul proces de la început. Mi se pare uh, că un uh, guvern ales trebuie să-și facă treaba printr-un compromis după alegeri. Asta e procedura obișnuită și nu să procedeze în alt mod. Am fost și eu, deci, implicat în acest proces și cred că am avut succes. Dar uh, Sigur că succesul nu va fi diminuat, trebuie să lucrăm ca înțelegerea și încrederea în aceste țări să crească și să devină durabilă. Asta trebuie să fie clar atunci când uh, guvernul uh, nu face ceea ce trebuie. Uh, e, după alegeri este foarte greu, dar și dacă pierde la alegeri trebuie să părăsească funcția și asta e valabil pentru ambele părți, indiferent de familia politică. Și cred că trebuie să punem preț pe acest lucru. Vă mulțumesc! Trecem acum mai departe. Vă urez oricum să reușiți să și dormiți și vă urez și vacanță plăcută. Cred că a fost uh, sfârșitul uh, acestei săptămâni a fost o treabă foarte grea și colegul Weigel a fost acolo și mi-a spus și el că a fost greu. Mai avem acum China, colegul Belder ne va prezenta reflexiile sale în legătură cu uh, această mare putere. Geachte collega's, het is voor mij inmiddels... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, este a treia oară când am un raport la comisia aceasta pe tema relațiilor importante între Uniunea Europeană și China. Este o mare onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate. Și acum, la elaborarea acestui eh, proiect eh, de raport, am uh, discutat cu experți uh, în politică și domeniul științific și am încercat să uh, mă limitez în legătură cu subiectele abordate pentru că nu am mult spațiu la dispoziție și cred că și amendamentele dumneavoastră vor permite completarea textului. Avem relații diplomatice cu China de 40 de ani, și dată fiind dinamica diplomatică a părții chineze, China își pune um, problema parteneriatului strategic. Cred că este un lucru bun și acest proiect de raport um, reprezintă încă o dată un apel lansat pentru o unitate europeană în raport cu China, ori de câte ori acest lucru e posibil. Avem într-adevăr mai multe priorități în parteneriatul nostru strategic, ceea ce este absolut indispensabil și urgent. Am înțeles că echipa înaltei reprezentante intenționa să prezinte în toamnă exact un document strategic. Și pentru o poziționare strategică în relațiile cu China, cred că este important să cunoaștem mai bine situația internă. Este uh, foarte important. În capitolul situația internă avem o imagine dublă a politicii președintelui Xi Jinping, care uh, pare foarte atrăgător pentru politica externă, dar pe de altă parte se vede că nu se respectă deloc drepturile cetățenilor, este clar. Am abordat mai multe subiecte politice în proiectul de raport, campania de combatere a corupției, consecințele socioeconomice ale politicii copilului unic, situația dramatică în domeniul politicii de mediu, și um, amenințările pe care le poate reprezenta Beijingul, mai ales uh, în regiunea Xinjiang, în um, ceea ce privește minoritățile. Uniunea Europeană se confruntă cu o, cu o superputere enormă care profită de statutul său și uh, se etalează pe scena internațională. Iar uh, relația UE cu această țară trebuie să presupună și o strategie asiatică adaptată. Situația externă prezintă niște evoluții uh, îngrijorătoare, oarecum, cu consecințe directe asupra securității Uniunii Europene și uh, noile obiective ale marinei chineze. Acestea se văd în Cartea Albă, Strategia Militară a Chinei. Acestea sunt clare, își desfășoară forțele în Marea Chinei de Sud, ceea ce pune mari probleme în zonă, Iarăși, atitudinea Beijingului față de Moscova în contextul crizei ucrainiane, ucrainiene, conflictul dintre Europa și Rusia, toate acestea sunt importante și de asemenea punem și problema mizei nucleare. Interesele occidentale riscă să fie uh, fărâmițate de atitudinea Chinei și SUA joacă uh, un rol esențial ca contrapondere diplomatică. Avem și o parte în text referitoare la drepturile omului, este destul de clară. Există o mare diferență între uh, intențiile declarate de China și practica, care este mult mai, din ce în ce mai rea. Situația aceasta este inacceptabilă și se constată um, prigonirea ale, ale apărătorilor drepturilor omului în această țară am fi putut să abordăm mult mai multe elemente aici și am intenția să o fac cu ajutorul dumneavoastră prin depunerea de amendamente. Au fost multe vizite de lucru în Taiwan și încetul cu încetul m-am convins de rolul pe care îl poate juca Taiwanul în relațiile dintre Europa și China, tocmai pentru a se apăra stabilitatea. Și cred că Uniunea Europeană trebuie să profite de potențialul Taiwanului. Domnule președinte, dragi colegi și dragi raportori din umbră, mulțumesc pentru atenție și vă ascult cu mare plăcere opiniile și reacțiile. Voi continua să lucrez la acest raport și cred că vom uh, urmări îndeaproape evoluția situației din China. Este o situație foarte dinamică și avem o mare responsabilitate pentru că va trebui să reacționăm la acest dinamism. Sper să mă pot baza pe încrederea și cooperarea dumneavoastră și, de asemenea, mă bazez pe uh, cunoștințele dumneavoastră. Domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, voi prezenta poziția colegului meu, Antonio Lopez, care este raportorul nostru din umbră. Din păcate, nu a putut fi prezent. Am să prezint eu documentul său în limba engleză pe care l-a pregătit. Raportorul din umbră mulțumește domnului Belder. Consideră că acest proiect de raport este o bază foarte bună de lucru, va lucra la o serie de amendamente, la unele din punctele din raport. Dorește reformularea anumitor uh, chestiuni în legătură cu următoarele, următoarele subiecte. În primul rând, uh, rezultatul ultimului summit UE-China se referă la agenda strategică de cooperare. Ambele părți au căzut de acord asupra um, ameliorării parteneriatului strategic. În al doilea rând, se negociază un tratat bilateral de investiții care este foarte important. Știm că nu ține de competența comisiei noastre, dar implicațiile politice ale acestui acord depășesc dimensiunea economică. În al treilea rând, situația din Marea Chinei de Sud. Actele de provocare făcute de diferitele părți contribuie la înrăutățirea situației. Este necesar un mecanism de gestionare a crizei ce se întâmplă în această zonă are repercusiuni puternice. Pe aici trece uh, o treime din traficul maritim mondial și deci este important ca zona să fie stabilă. Și de asemenea, uh, colegul meu este de acord cu raportorul, este necesar să se găsească o uh, strategie cuprinzătoare a UE uh, privind Asia, iar dialogul strategic cu SUA este foarte important. Colegul nostru ar dori să înțeleagă mai bine ce vrea să spună raportorul la alineatul 10 când face referire la o strategie pe măsură a Uniunii Europene față de Asia în contextul transatlantic. Închei citatul. Poate colegul meu nu l-a înțeles bine ca pe raportor, dar crede că strategia noastră cu China trebuie percepută în um, context, într-un context de cooperare și nu de antagonism. De asemenea, dorește să se țină cont de securitatea cibernetică, care nu este, care nu este menționată explicit în raport, și de asemenea uh, menționată abordarea guvernului chinez de a controla comunicațiile din această țară. Lunea trecută, Congresul Popular a adoptat primul proiect de lege chinez pentru securitatea cibernetică. Trebuie să urmărim situația îndeaproape. Raportorul din umbră de la PPE este mulțumit de părțile din text care se referă la drepturile omului uh, și probabil va depune un amendament la alineatul 17 dar e clar că va fi importantă vizita uh, reprezentantului special al lui Lambrinidis în China și va trebui monitorizat dialogul cu această țară. În încheiere, raportorul nostru ar dori să vă atragă atenția asupra unor chestiuni importante. Au loc două summituri importante anul acesta, cel de la Paris privind schimbările climatice și agenda post-2015 care trebuie să fie uh, formată la adunarea generală a ONU. E foarte important să ne jucăm uh, rolul ca actor internațional. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, o să spun și eu ceva despre Tibet, pentru că am văzut acum câteva zile că un călugăr tibetan a murit într-o închisoare din China, a fost condamnat la moarte în 2002 și sentința sa a fost transformată în 20 de ani de închisoare. Uniunea Europeană a cerut de mai multe ori eliberarea sa, mai ales în, uh, cazul, în cadrul dialogurilor privind drepturile omului între UE și China. Situația călugărilor tibetani se înrăutățește, sunt peste 140 de cazuri de imolare în Tibet din 2009 încoace. Așadar, acest raport ar reprezenta o șansă să uh, subliniem impasul în care se găsesc tibetanii. Nu cred că trebuie să uh, pierdem interesul față de Tibet, ci să legăm această chestiune de celelalte aspecte ale relațiilor noastre cu China, mai ales că um, China pare să nu cedeze niciun pic de teren și refuză dialogul cu Dalai Lama. Cred că reluarea dialogului e singura opțiune posibilă. Ultimele negocieri au avut loc în 2010, vă amintesc, și nu au fost niciun fel de progrese de atunci. Cred că Parlamentul ar trebui să facă uz de acest raport ca să ceară reluarea discuțiilor pentru că numai un regulament negociat ar putea permite tibetanilor să-și exercite drepturile. Mulțumesc pentru înțelegere. Leinen. Domnul Leinen. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și din partea mea adresată colegului Belder pentru elaborarea unui nou raport pe tema Chinei. Mulțumim și pentru faptul că i-a implicat deja pe raportorii din umbră. Am avut deja o întâlnire pentru a face schimb de opinii. Într-adevăr, delegația pentru China se va deplasa la Peking începând de duminică, va, se va afla acolo o săptămână și ceea ce discutăm acum va fi reluat probabil și vis-a-vis -vis de partenerii chinezi săptămâna viitoare. Domnul Belder a făcut trimitere la raportul Mogherini, care este așteptat în toamnă, în ceea ce privește o strategie privind China și care și iată că această dezbatere se dorește a fi și o sugestie pentru comisie, pentru a înțelege cum gândim noi lucrurile. Eu cred că ar trebui să amintim dimensiunea externă a relațiilor noastre și nu neapărat politica internă din China. Relațiile au devenit mai strânse în ultimii 40 de ani. Președintele a spus pe bună dreptate, China este o superputere, un mare actor pe scenă mondială și Uniunea Europeană și China trebuie să rezolve multe probleme împreună pe care eu cred că ar trebui să le și amintim mai precis în acest raport. Guvernanța globală, pacificarea, reducerea conflictelor, așa cum a fost cazul acum în Iran și cum sperăm se va întâmpla și cu Siria și Ucraina. Cred că și uh, China trebuie implicată și responsabilitată. responsabilizată. S-a amintit și de politica în domeniul climei, Înțeleg că și China dorește să creeze un fond propriu pentru uh, climă, acel fond uh, verde care s-a creat în uh, cadrul Națiunilor Unite. Există deja. Sigur, acum se pune întrebarea de ce trebuie China să creeze unul propriu și nu se alătură celor multilaterale care există deja. În ce măsură putem să ne referim și la chestiunile economice? Eu cred că n-ar trebui să lipsească acordul cu privire la investiții, statutul de economie de piață, implicarea Chinei în instituțiile financiare internaționale, participarea respectiv, sunt teme care ar trebui să figureze în acest raport. În ceea ce privește politica internă, în China ne îngrijorează acest val de represalii Nu este evoluție pe care să o salutăm, nici uh, legea cu privire la ONG-uri, nici uh, legea siguranței uh, naționale, care este amplă și intervine la toate nivelele societății și, sigur, lipsa de justețe pentru cetățeni și întreprinderi de multe ori. China și scena mondială, dacă îmi permite să revin. Conflictele din Marea Chinei de Sud. Aici ne dorim, sigur, o soluție politică, nu una militară. Și credem că China trebuie să fie utilă și la rezolvarea problemelor din Corea de Nord. Raportorul a formulat și câteva idei în ceea ce privește această nouă reorientare a relațiilor între China și Rusia și ce înseamnă asta pentru noi. Sigur, nu putem uh, să uh, <clears throat> ne supărăm că au relații, dar întrebarea este ce înseamnă pentru noi. Poate că și Europa poate participa la anumite demersuri. Drepturile omului, confesiunile sunt sub presiune, nu doar uh, Uh, creștinismul, ci și alte confesiuni sunt sub presiune, internetul este cenzurat. ONG-urile străine, dar și cele interne au uh, probleme, se pun bețe în roate. Tibetul, iarăși, represiunea, relațiile cu Taiwanul. Aici poate se cuvin niște laude pentru faptul că totuși s-au creat niște relații, dar pe de altă parte trebuie să spunem că e regretabil faptul că s-a înăsprit oarecum uh, legislația. Lipsește oarecum uh, Hong Kongul din ecuație aici. Poate și chestiunea alegerii directorului principal. Dann dort einen Kompromiss zu finden und nicht äh, äh, den Konflikt auch a șefului de guvern. De aici să sperăm că nu se va apela la violență. Voi face uh, și eu câteva amendamente și voi încerca, evident, să fiu cât mai obiectiv. Sper că în final vom avea un bun raport. Probabil că va fi singurul din acest mandat Cred că ar trebui ca acesta să traseze puțin calea pentru relațiile noastre cu China până în anul 2020. Domnul Van Balen. Să nu uitați că în 10 minute un alt reprezentant va fi aici. Uh, of course, as we know, colleague... Voi încerca să fiu succint. Eu cred că colegul Belder a, fă... a redactat un uh, bun proiect de raport, un bun punct de plecare. Nu cred că ar trebui să ne concentrăm noi pe comerț. Sigur, nu avem nevoie de relații comerciale puternice cu China, chiar dacă nu este o democrație, nu o numesc eu democrație, uh, nici măcar emergentă dar datorită faptului că avem relații tensionate cu Rusia, haideți să ne uităm către China. E ceea ce a făcut și președintele Nixon la un moment dat. Ne trebui să ne concentrăm pe comerț. China face parte din OMC, dar ar trebui să respecte și standardele OMC. Ar trebui, am putea să ne focalizăm pe acest lucru în mod pozitiv. Și mai sunt alte două lucruri pe care aș dori să le formulez mai sever. În primul rând Hong Kong, care este o regiune autonomă, din câte știm, însă oamenii, populația nu își poate alege șeful de guvern. Și acesta trebuie să depună un jurământ față de China. Eu cred că ar trebui să promovăm această capacitate de alegere directă în ceea ce privește relațiile directe, cu Taiwan ar trebui să promovăm uh, status quo. China privește Taiwanul ca un fel de regiune rebel, noi nu o considerăm așa, dar ar trebui să existe uh, soluții pragmatice, tot prin intermediul relațiilor comerciale. Cred că acest lucru ar putea completa și îmbunătăți raportul. În ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor comerciale, ar trebui să vedem cum am putea colabora și pe uh, tehnică uh, de înaltă calitate. Eu cred că aici s-ar putea găsi o greșă pentru colaborare. Samuel Corvin Mike. Eu am auzit că cu ajutorul americanilor vom face niște presiuni asupra Chinei. De asemenea, cu ajutorul americanilor vom face presiuni și asupra Rusiei. Uh, singurul rezultat palpabil este întărirea relațiilor chinezo-rusești. Felicitări! Vrem să ne amestecăm și în ceea ce privește chestiunea insulelor Spratly. Mulțumesc foarte mult! Domnul Milan Mon, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Raportul acesta se referă la o temă extrem de importantă, relațiile cu China, care a apărut ca țară emergentă și acesta este unul dintre evenimentele cele mai importante în ultimii 20 de ani. Cred că raportul acesta este prea reticent, prea defensiv și prea puțin ambițios din punct de vedere al atitudinii pozitive. Cred că ar trebui să întărim această atitudine pozitivă și, prin urmare, aș acorda mai multă importanță primelor trei alineate. Politica strategică și de cooperare UE-China, cred că la acest punct e nevoie de uh, mai multe detalii. Uh, totul e prea scheletic. Nu putem avea un uh, aliniat, al treilea aliniat, în care vorbim doar despre instrumentul ASDS. În urmă cu două săptămâni am avut, cred, un summit cu China, deci avem mult conținut pe care putem să-l adăugăm aici. China este un actor esențial uh, pe uh, scena globală și nu ne putem limita doar la acest aliniat. Deci cred că raportul îi lipsește ambiție, ambiție pozitivă față de China. China a reușit uh, să scape de sărăcie 500 de milioane de locuitori, există o clasă de mijloc și nu putem uh, începe prin a spune că s-a înrăutățit situația drepturilor omului. Nu, trebuie să remarcăm și elementele pozitive, pentru că acesta este, după cum am spus, faptul că China s-a dezvoltat este, aș spune, fenomenul cel mai important din uh, secolul acesta. Deci, avem nevoie de o poziție mai pozitivă. Dacă spunem care este strategia noastră față de China, China este un gigant cu 1300 de milioane de locuitori, noi suntem doar 28 de state europene cu o populație mult mai mică și se vorbește de asemenea de relația transatlantică. Dar ce înseamnă asta? Avem o relație foarte bună cu Statele Unite, dar trebuie să avem o relație la fel de bună și cu China. Putem să ne coordonăm, să vorbim cu americanii, să facem totul așa ca între prieteni, dar nu putem uh, face ca relația de China să depindă de Statele Unite, ca și cum aceștia ar fi intermediar. Iată comentariile pe care vreau să le fac, dar insist încă o dată, este un raport foarte important și Parlamentul trebuie să fie la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boștinaru. Mr. President. I will Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep prin a spune că sunt foarte aproape de opinia exprimată de dragul meu coleg din PP, Milan Mon, pentru că dacă UE își dorește relații strategice cu China, atunci raportul ar trebui să fie echilibrat în raționament și argumentație, ar trebui să fie corect, dar uh, în primul și în primul rând ar trebui să fie unul pragmatic. Pentru ca Europa să-și uh, elaboreze mai bine strategia față de China și să profite de pe urma acestei strategii. Și am să evidențiez ceea ce cred eu că lipsește în opinia mea. În primul rând, pe mediu, cred că aici putem spune că există probleme majore pentru China. Dar Lord Lordul Stern de la London School of Economics a făcut un studiu, un studiu care nu e făcut de socialiști, în care se amintește că progresele făcute de China în domeniul mediului sunt impresionante și rezultatele obținute sunt mai bune decât uh, promisiunile. Nu putem neglija acest lucru. În al doilea rând, există o declarație comună UE-China, consemnată la Bruxelles acum două săptămâni, unde pentru prima dată Europa și China își asumă angajamente comune pentru conferința părților uh, de la Paris. Cum anume am putea face abstracție de această informație? Eu cred că este relevantă pentru politica noastră. Apoi, China și Europa își exprimă disponibilitatea de a colabora pentru conferința de uh, dezvoltare de la Addis Abeba. Este relevantă pentru obiectivele globale? Uh, da, trebuie amintit, eu cred că da. Și rolul uh, femeii și rolul sporit al Chinei în femei. Poate nu știți, dar uh, misiunea femeii din China evaluează posibilitatea ca yuanul să devină uh, să facă parte din coșul monetar folosit de femei Oare ar trebui amintit uh, în raport? Cred că este foarte relevant, iar pentru acordul bilateral se impune să menționăm atât ce ne dorim din acest acord de investiții, care sunt liniile noastre roșii, dar în aceeași măsură și anume și cum anume să abordăm lucrurile pentru a progresa după ce Parlamentul își va fi adoptat rezoluția cu privire la TTIP. Acum aceste TIP, în curând se va finaliza și poate că și China se va alătura la un moment dat. Și eu cred că și acesta este o chestiune relevantă. Și relevantă pentru raport. Și de asemenea, cred că ar trebui să oglindim conținutul summitului în raportul nostru pentru a crea o echivalență cu uh, misiunea de la Beijing. Domnul Bettini. Da, știu că suntem sub presiunea timpului și de aceea voi face câteva considerațiuni mai generale, chiar uh, Um, mai ales pentru că colegii au vorbit despre, despre multe aspecte. Mă voi limita la două. În primul rând, situația din Tibet și uh, formularea cred că este destul uh, de moale. Cred că ar trebui să fie ceva mai stringentă. Și în al doilea rând, ar trebui să vedem cum anume, prin intermediul acestui document, am putea impulsiona China să facem pași înainte care, pentru a demonstra că a luat-o pe calea unei economii de piață. Pentru că nu cred că este cazul și este un, o temă pe care va trebui să o abordăm uh, cât se poate de curând. Half a, half a minute. just wait for her. Half a minute. Jumătate de minut de intervenție. Da. Ah, Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint pentru că s a spus multe deja. Cred că raportul nu uh, insistă suficient de mult asupra provocărilor comune. Și așa cum spunea domnul Milan sau domnul Boștinaru sau chiar și Iolainen, cred că ar trebui să evidențiem mai mult în acest raport care își dorește să prefigureze uh, relații strategice, uh, este dimensiunea practică într-o China care are atâtea milioane de locuitori, unde se emite așa de mult uh, și așa mai departe, are o legătură și cu noi. Deci provocările pe care le rezolvă China au consecințe și asupra noastră și asupra capacității Uniunii Europene de a colabora în parteneriat cu state precum China sau cu altele. În acest sens, voi formula și eu câteva amendamente. Eu cred că China este un partener strategic în acest sens. Uh, ich freue mich schon darauf, uh, wie Așa cum, ca și colegul Leinen, mă bucur faptul că își dorește să uh, vină cu amendamente care să modifice acest raport. Vreau însă să abordez și eu o chestiune și să aduc în atenția raportorului, pentru că și bursele au o importanță pentru că uh, nu vorbim doar de economie de piață, ci și de intervenție la toate nivelele în economie, chiar și la burse. Și noi nu am putea să uh, concepem uh, o economie de piață în care să intervină astfel de intervenții. Poate, domnule Belder, ați putea evidenția și acest aspect până să ajungem la adoptarea documentului. Domnule Belder, aveți câteva uh, secunde pentru a răspunde, dar foarte scurt pentru că doamna Mogherini a ajuns deja. Mulțumesc foarte mult pentru sugestiile făcute. În ceea ce privește chestiunile financiare și economice, am spus că sunt importante, dar am uh, lăsat uh, deoparte aceste chestiuni datorită suprapunerii de competențe cu INTA. În orice caz, aș dori să vă mulțumesc pentru sugestii și pentru dezbatere. Am observat că domnul Boștinaru a plecat deja, dar surprinzător a fost uh, faptul că mm, în studiul menționat de dânsul se spunea că rezultatele obținute pe mediu ar fi mai bune decât promisiunile. Eu cred că ar fi mai util să vedem ce uh, spun chinezii despre ei înșiși și acestea deseori aduc critici față de situația mediului. Eu cred că Trebuie văzută și perspectiva chinezilor asupra problemelor propriu și asupra Uniunii Europene. Sigur că este un raport în elaborare la care vom lucra și în cursul verii și aștept cu interes amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Vă doresc tuturor o vacanță plăcută. Următoarea întâlnire are loc pe 31 august. Sper că veți reveni refăcuți. Uh, distracție plăcută în vacanță. <laughs> Și Joe, vreau să văd amendamentele.